So, dear colleagues, please, may I ask you to take seat? So... Stimați colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe ședința noastră. Vom trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. Aș dori să-i urez bun venit doamnei Elke König, președintele Comitetului Unic de Rezoluție. Aceasta este a doua prezență a doamnei König la comisia noastră și acum a venit să ne prezinte raportul anual pentru anul 2016, raportul Comitetului Unic de Rezoluție, SRB. Va fi și o oportunitate foarte bună pentru noi să facem un schimb de opinii cu privire la cazurile recente de rezoluții, cazurile relevante care au avut loc în Europa în ultima vreme. Europa a dat dovadă pe plan global de o bună capacitate de utilizare a cadrului de rezoluție. Prin acest cadru, Europa a reușit să abordeze diversele situații care au survenit. și a reușit să minimizeze efectele negative asupra stabilității financiare, precum și asupra contribuabililor. Va fi o discuție interesantă, sunt sigur, și fără să mă mai lungesc cu vorba, aș dori să dau cuvântul doamnei König. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, este o plăcere pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta raportul nostru anual pentru anul 2016. El este publicat și i-am predat domnului președinte un, o copie a raportului. Presupun că vă interesează mai degrabă viitorul și aspectele actuale decât trecutul, așadar voi încerca să mă adaptez. Creșterea pregătirii în vederea rezoluției pentru cele aproximativ 140 de bănci care sunt în sarcina noastră a fost în 2016 și încă este o responsabilitate cheie pentru SRB. Trebuie să fie clar un lucru, acest lucru nu se poate rezolva într-un singur an. Însă, cu sprijinul autorităților naționale de rezoluție, alături de care formăm mecanismul unic de rezoluție, SRB-ul în anul 2016 a redactat și a adoptat aproximativ 92 de planuri de, rezoluții, de rezoluție pentru grupurile mari de bănci din Uniunea Bancară. Planificarea eficientă a rezoluțiilor depinde de un lucru foarte important, de informații actualizate primite de la bănci, mai ales informații care vizează structura datorilor băncilor. În 2016 am câștigat în popularitate cerându-le băncilor informații privind datoriile. Am folosit un model specific privind datele, privind datoriile pentru a obține aceste date și am încercat uh, să ne asigurăm că nu duplicăm nimic cu SSM, cu mecanismul special de salvgardare. Eu am, am dorit să culegem date pe care SSM nu le culege în mod obișnuit. Informațiile cele mai importante au fost pentru a se determina cerințele de fonduri proprii și datorii eligibile, pe scurt MREL, MREL. Noi totdeauna am spus și acum putem demonstra faptul că este nevoie urgentă să luăm anumite decizii de bail-in, de recapitalizare internă, în uh, cadrul instrumentului de rezoluție. Așadar, toate informațiile, toate datele acestea sunt esențiale. În 2016 am, abordat, am adoptat o abordare preliminară privind MREL, ținând seama, printre alți factori, și de regulamentul european pentru MREL, care încă este în continuă evoluție. Așadar, pachetul din noiembrie încă nu a fost finalizat și pus în aplicare pe deplin. Acest pachet va cuprinde și cerințele TLAC ale FSB în BRRD și se va crea un sistem cu doi piloni MRL. chestiune despre care ne-am exprimat deja îngrijorările înainte, dar nu astăzi ne vom concentra pe aceste lucruri. MREL trebuie să fie consolidat, iar băncile și piețele au nevoie de claritate cu privire la cadrul juridic. Una dintre cerințele cele mai des întâlnite de către noi este următoarea. Care vor fi exact uh, regulile? Nu ne pasă care sunt ele, dar avem nevoie să, să fie clare. Așadar, avem nevoie, nevoie de, o, de reguli clare privind ierarhia creditorilor, dar și cu privire la instrumentele eligibile și apoi noi ce le spunem mereu băncilor? Nu există nici motiv să așteptăm și să vedem. Cu cât încep băncile mai repede să lucreze la MREL, cu atât va fi mai, vor fi mai puțin probabile problemele. MREL este un instrument esențial pe care trebuie să-l punem în aplicare. În plus, în 2016 am calculat anumite ținte informative neobligatorii MREL pentru băncile majore și am comunicat intens cu aceste grupuri major, mari de bănci. Le-am spus care sunt așteptările noastre, cum că băncile ar trebui să înceapă să se îndrepte înspre țintele respective, treptat. Bineînțeles, munca noastră în ceea ce privește planificarea rezoluțiilor nu se limitează doar la MREL, mai sunt și alte elemente critice – accesul la infrastructuri ale pieței financiare, sistemele IT, funcțiile critice, neajunsurile în structura juridică, în anumite cazuri, structura organizațională seamănă cu un labirint, nu este deloc clară. Așadar, planificarea rezoluțiilor nu este o problemă care se rezolvă într-un singur an. Cooperarea cu autoritățile naționale de rezoluție este crucială și dezvoltarea comună a politicilor orizontale și a bunelor practici în SRM se desfășoară foarte bine. Și în anul 2016 ne-am constatat că avem progrese cu Fondul Unic de Rezoluție. Și acum vorbesc puțin și despre 2017. Am colectat aproximativ 6,6 miliarde de contribuții pentru 2017. Fondul acum este de 17,4 miliarde. Este suma actuală din fond. Am încheiat acorduri privind facilitățile împrumuturi cu toate statele membre și începem să lucrăm la măsuri de protecție comune pentru fondul unic de rezoluție. 2017 și uh, viitorul. Noi vom continua să lucrăm în toate aceste domenii și mai aprofundat. Încercăm să operaționalizăm planificarea rezoluțiilor, în așa fel încât să ne asigurăm că rezoluțiile chiar vor funcționa în realitate. Încercăm să deci este simplu să spunem că se face bail-in în ordinea următoare și apoi acoperiți pierdere, dar important este să se știe cum funcționează toate aceste lucruri concret într-un sistem de drept corporativ. Încercăm să aprofundăm strategiile preferate de rezoluție și instrumentele acestea critice. Încercăm să abordăm toate impedimentele care mai stau în calea rezolvabilității încercăm să lucrăm cu o granularitate mai mare, în mai mare detaliu decât înainte. Rezoluția transfrontalieră, de asemenea, este o practică curentă și asta înseamnă că putem continua colaborarea cu alte autorități de rezoluție din Uniunea Bancară, dar și din afara Uniunii Bancare. Pe plan internațional colaborăm cu Regatul Unit și cu SUA, pentru că sunt cele trei mari unități de rezoluție, ca să vedem cum să abordăm toate temele de interes. În ceea ce privește MREL, noi dorim să ne îndreptăm înspre definirea unor obiective obligatorii MREL pentru toate grupurile bancare majore, pentru a aborda calitatea MREL dintr-un grup. Ne interesează calitatea MREL în grupurile bancare orice decizii de politică pe care le luăm le vom, ba- le vom baza pe legislația în vigoare. Suntem cu ochiul încă pe pachetul din noiembrie și ce implicații are acesta. Este un echilibru greu de menținut, dar trebuie în orice caz să urmărim de aproape evoluțiile din acest domeniu. Și vom ține seama de experiența noastră cea mai recentă în ceea ce privește cazurile de rezoluție. Și aici am să mă refer la ultima, ultimele patru săptămâni din activitatea noastră. Cum știți, pe 7 iunie SRB a adoptat prima decizie privind rezoluția, declanșând astfel vânzarea băncii Banco Popular către Banco Santander pentru prețul simbolic de 1 euro. Autoritatea spaniolă de rezoluție, denumită FROB, este responsabilă pentru punerea în aplicare a schemei de rezoluție hotărâte. Acest caz a fost ca la carte, aș putea spune. Chiar am aplicat complet BRRD, directiva BRD. Dar am beneficiat și de o cooperare foarte strânsă cu autoritățile naționale și europene. De marți, la miezul nopții, până miercuri dimineața am reușit să rezolvăm. Apoi, banca de asemenea a colaborat pentru că ne-a oferit toate informațiile cam cu o săptămână înainte de începutul procesului și procesul uh, de vânzare privată a fost de asemenea util pentru că SRB a putut să se folosească de acesta în redactarea decizii de rezoluție. Vânzarea unei bănci de asemenea dimensiune în decursul câtorva zile este imposibilă dacă nu ar fi existat deja un proces foarte bun la fața locului. Apoi mai sunt două bănci italiane mici din de, de regiunea Veneto, Banca Populară di Vicenza și Veneto Banca. Acestea au fost declarate în uh, eșuare sau uh, probabil, probabil să eșueze. Aici situația a fost diferită în uh, hotărârea de pe 23 iunie a Băncii Centrale. Deteriorarea băncilor în ultimii doi ani a însemnat că ele au, s-au micșorat foarte mult în ceea ce privește interconectivitatea, dimensiunea și funcțiile lor critice. Primirea de depuneri, singura lor funcție critică care a mai rămas, era o problemă și atunci SRB a hotărât că o hotărâre de rezoluție nu este în interesul public pentru aceste două bănci specifice, dar nici pentru ambele luate împreună. În loc, ele pot uh, intra în procedurile normale italiane de insolvență, fără să existe riscuri considerabile sau măsurabile pentru piețele financiare sau pentru economia reală din Italia autoritățile italiene au luat apoi decizii cu privire la acțiunile care urmează să fie luate. Și săptămâna trecută Comisia Europeană a autorizat o capitalizare precauționară pentru banca, Banco Montepaschi di Siena. Pentru prima oară s-a pus în aplicare instrumentul din BRRD. Vreau să fie foarte clar că uh, Situația este explicit menționată în BRRD. Și am să mă limitez la a spune aceste lucruri. Prima decizie de rezoluție care vizează Banco Popular din Spania a, devodi, a dovedit faptul că cadrul european de rezoluție funcționează eficient. Totuși am identificat anumite locuri unde este loc de mai bine. Lista pe care urmează să vă prezint uh, nu este deloc completă pentru că încă analizăm uh, efectele deciziei. În Spania nu există un instrument de moratoriu. Dacă e nevoie de ceva mai mult timp, dacă e nevoie de uh, timp de lucru în weekend, noi de la SRB am constatat că există avantaje foarte mari dacă se folosește un instrument de moratoriu. Autoritatea de rezoluție ar putea avea avantaje dacă folosește un astfel de instrument. Adineori v-am vorbit despre importanța disponibilității de date și în cazul rezoluției Banco Popular, după cum spuneam, a avut o cooperare foarte bună cu această bancă în ceea ce privește informațiile, dar informațiile privind datorile, repet, sunt foarte importante. Ele trebuie să fie disponibile imediat. De asemenea, este importantă, sunt importante și informațiile privind MREL. Așadar, e nevoie de investiții în infrastructură pentru a facilita accesul la date. O altă întrebare este chestiunea finanțării sau lichidității în rezoluție. În cazul Banco Popular, această bancă eșua. Această bancă ieșit tocmai pentru că exista, tocmai pentru că s-au retras foarte multe lichidități din conturile lor Însă, în orice caz, finanțarea pentru rezoluții reprezintă o temă centrală pe care trebuie să o studiem împreună cu băncile centrale. Cooperarea internă în Uniunea Bancară este esențială, dar chiar și în acest caz am avut o mică subsidiară, o mică bancă subsidiară din SUA și atunci a existat un element, de, uh, un element transfrontalier. Din fericire nu au fost probleme. Nu în ultimul rând, în termeni mai generici aș dori să spun că în momentul în care analizăm diversele sisteme, trebuie să vedem și care sunt diversele stimulente. Ele trebuie să fie corecte. Pentru mine, rezoluția aceasta trebuie să fie opțiunea cea mai avantajoasă, opțiunea preferată, rezoluția privat. Pe de altă parte, rezoluția de deci, celălalt tip ar putea deveni o idee acceptabilă dacă pentru creditor ar putea fi un rezultat mai bun. Ce vreau să spun aici? Comunicarea Comisiei privind băncile din 2013 ar trebui să fie reanalizată, ținând cont de progresele făcute în uh, punerea în aplicare a noului cadru privind rezoluții. Deja este iulie 2017, atât din 2013, a cu 4 ani, trebuie să reanalizăm puțin lucrurile. După cum spuneam, nu doresc să vă ofer o listă exhaustivă a tuturor lucrurilor, am să închei aici, îmi cer scuze că am vorbit prea mult și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Ați identificat mai multe aspecte foarte importante, inclusiv uh, sprijinul privind uh, lichiditățile. Într-adevăr, este o problemă importantă și ea are legătură cu măsurile de protecție. Și comisia este foarte prudentă în acest domeniu. Nu dorește să schimbe major regulile. Domnul Matos a înscris la cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă König, pentru informații și aș dori să vă vorbesc despre viitor. Unul dintre obiectivii, obiectivele Uniunii Bancare este să veghem în așa fel încât băncile să reziste crizelor viitoare. Nu trebuie să ajungem în situația în care banii contribuabililor sunt utilizați pentru a salva băncile falimentare. Trebuie să reducem fragmentarea pieței și să armonizăm normele. De asemenea, trebuie să consolidăm stabilitatea financiară zonei euro și a Uniunii Europene în totalitatea sa. Dacă suntem acord cu toate aceste lucruri, atunci cred că Procesul de uh, rezoluție a Banco Popular și a băncilor italiene îl putem vedea din perspectiva următoare. Poate că punerea în aplicare a regulilor este un pic cam arbitrară. Așadar, eu am următoarea întrebare. Credeți că noi chiar îndeplinim obiectivele Uniunii Bancare? Mai precis, am reușit să evităm utilizarea banilor contribuabililor pentru a salva băncile falimentare? Considerați că am redus cu adevărat fragmentarea pieței unice? Dacă, după cum cred eu, răspunsul este nu la aceste întrebări sau mergem spre direcția lui nu, atunci aș dori să vă mai întreb un lucru. Ce credeți că trebuie să facem ca să rezolvăm problema? Încă un lucru, ministrul de finanțe german în această dimineață a declarat că crede că trebuie să schimbăm regulile. Vă întreb și pe dumneavoastră, sunteți de acord cu această declarație? Trebuie să schimbăm regulile? Și în ce sens ar trebui să schimbăm regulile în așa fel încât să evităm senzația aceasta pe care o avem în multe cazuri, cum că regulile nu se aplică în mod egal peste tot. Vă mulțumesc. Thank you for the question. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că este foarte clar atunci când analizăm cazul Banco Popular că am îndeplinit regulile băncii uh, Uniunii Bancare, nu a existat contagiune pe piață și au fost salvați banii deponenților și ai contribuabililor. Pe de altă parte, n-aș zice că nu am reușit același lucru în cazul Italiei. Rezoluția este un instrument pentru băncile cele mai mari. În cazul celor două bănci italiene, am conchis că ele nu erau de interes public, deci nu se calificau pentru acest instrument. Deci s-a ales o procedură de insolvență, o procedură națională, procedurile de insolvență nu sunt armonizate Așadar, autoritatea națională a folosit bani publici care trebuie să fie aprobat de către Digicom. Nu vreau să judec decizia comisiei, însă trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă mai mare a întregului pachet și nu cred că trebuie să ne grăbim. Și aici intervine discuția despre stimulente. Comunicarea Comisiei cu privire la sistemul bancar cere împărțirea poverii pentru deținătorii de acțiuni și de obligațiuni. Dar nu este nevoie de acest lucru pentru bail-in. Așadar, Faptul că s-a permis ajutor pentru lichidare nu este un lucru nerealist dacă este nevoie de acest ajutor pentru a avea o lichidare ordonată. Cu siguranță trebuie să se facă o delimitare acolo, dar aceasta este poziția noastră. Mulțumesc! Trebuie să amintim că acele două bănci s-au închis, au fost lichidate. Practic facem o comparație între lucruri diferite. Doamna Beres. Mulțumesc foarte mult, doamnă König. Cred că este un moment foarte important în istoria Uniunii Bancare. Faptul că a avut loc această primă utilizare a instrumentelor de rezoluție. A fost un caz și în Austria de care am vorbit mai puțin. Nu știu dacă v-ați așteptat să aveți aceste trei cazuri într-o singură lună. Nu neapărat un bilanț, dar niște învățăminte putem trage de aici cu privire la felul în care pot să fie mobilizate instrumentele legislative într-un moment în care Parlamentul European, Consiliul s-au mobilizat cu privire la celelalte dimensiuni ale acestei discuții, de, deci partajarea riscurilor și reducerea acestora. Ați vorbit despre aspectele care trebuie luate în considerare și mă întreb dacă nu cumva credeți că adevărata urgență și prima lecție importantă pe care o putem învăța este urgența de a pune uh, acel backstop, acest mecanism de protecție în funcțiune. Eu am impresia că există tentația de a merge în cealaltă direcție. Um, Ați spus, de fapt, că trebuie să verificăm dacă nu cumva MREL trebuie consolidat și, practic, tot consolidând, nu ajungem niciodată la backstop. Din fericire, în aceste trei cazuri, nu ați avut nevoie de mecanismul de protecție, de măsurile de protecție. Dar nu cumva avem, asistăm acum la o inversare a priorităților. Thank you. I would argue... Mulțumesc. Eu aș spune că avem nevoie de amândouă. Cu siguranță trebuie să lucrăm la uh, măsură de, măsură de protecție, la backstop și am făcut progrese, Doamna Veres, dar puteți să spuneți că este vorba despre o urgență să încheiem înainte să ne apucăm de celelalte aspecte? Doamna König, voi avea o abordare echilibrată și voi spune că trebuie să acționăm în ambele dimensiuni, nu trebuie să așteptăm unul sau celălalt. Așadar, am început lucrul la backstop și suntem în etapa de mutualizare. Uh, este foarte complicat dar am început. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să lucrăm, să progresăm în ceea ce privește măsurile de uh, protecție. În același timp, trebuie să facem progrese și cu MREL. Trebuie să vă spun foarte clar că um, bariera de, de protecție, măsura de securitate, este un instrument de ultim resort pe care trebuie să putem conta, dar cred că trebuie să uh, contăm și pe EDS și pe celelalte aspecte. Oricum sunt optimistă. Președintele, mulțumesc. Oricum, uh, lucrurile vor, fi, vor ajunge la noi și la Consiliu în cele din urmă. Kay Swinburne. Îmi cer scuze, nu te-am văzut. Mulțumim, Dr. Koenig, că ați fost prezentați în comisia noastră. Doresc să mă întorc la echilibrul între rezoluție versus dreptul uh, insolvenței. În uh, mecanismul actual de rezoluție, uh, ne gândim, ne gândim dacă nu cumva ar fi bine să fie aliniate stimulentele pentru toți actorii interesa, interesați, ă, indiferent de cauza eșecului. Se pare că prin mecanismele actuale această aliniere nu se poate face în mod corect și nu se poate face o continuitate în ceea ce privește um, infrastructura critică. Considerați că rezoluția întotdeauna este instrumentul uh, cel mai bun? Vă gândiți firește la uh, cazul Banco Popular și ați făcut și comparația cu băncile din Italia, așadar poate puteți intra un pic în detalii cu privire la avantajele rezoluției față de procedurile de insolvență naționale. Poate că ați putea să ne spuneți și care sunt implicațiile pentru infrastructura critică de pe piață. Poate dacă um, se folosesc procedurile de insolvență în loc de rezoluție, asta nu ar avea un efect asupra infrastructurii? Question. Uh, can I start with advantages of resolution versus... Voi începe cu avantajele rezoluției față de insolvență. Avem un sistem pe două etape pentru supraveghere și pentru rezoluție. Avem cam 4.000 de bănci în Uniunea Bancară, iar supravegherea a celor mai mari, care sunt în număr de 125, intră în SSM, restul se face la nivel național cu control din partea noastră. În ceea ce privește supravegherea, întotdeauna se spune că trebuie să armonizăm uh, Uh, cadrul pentru ca toți să respecte aceleași reguli și același lucru este valabil și pentru rezoluție. Rezoluția este pentru grupurile bancare cele mai mari. Rezoluția din partea SRB. Și uh, aici este inclus și accesul la fondul unic de rezoluție ca mecanism de ultim resort. Atunci când nu este impact public însă, atunci băncile nu trebuie să consolideze MREL, nu trebuie să fie solvabile în sensul acesta, pentru că ele vor intra în caz de probleme în procedura normală de insolvență. Poate că este vorba despre proporționalitate, uh, dar este clar că este nevoie și de un nivel de armonizare în ceea ce privește insolvența. Atunci când vorbim despre uh, contraparte centrală, aici intră uh, un număr mai mare de instituții. Dumneavoastră vorbiți despre instituții care uh, sunt foarte interconectate cu băncile cele mai mari. Și eșecul unei astfel de contrapărți uh, va avea un efect de domino asupra băncilor și invers. Acum, din intuiție, aș spune că trebuie să vă întrebați dacă doriți neapărat cu adevărat să aveți un sistem național uh, într-un număr mic de state membre pentru un număr mic de bănci. Aceasta nu este o abordare europeană. Um, trebuie să facem coordonarea cu supravegherea bancară și să ne dăm seama că una nu se poate fără cealaltă. Eu, sincer, aș fi pentru o soluție europeană pentru că uh, este vorba despre niște contrapărți în număr destul de mic. Acest răspuns a fost unul spontan, uh, dar cred că are sens să privim lucrurile din perspectiva europeană. În ceea ce privește contrapărțile uh, și dacă nu cumva ar fi uh, potrivirea, uh, dacă nu cumva ar fi potrivită NCWPO. Doamna Koenig, în ceea ce privește rezoluția, practic expropriez pe cineva, deci trebuie să te asiguri că nu, nu ai tratament diferit. Am avut discuții despre temă la nivel internațional și există câteva chestiuni destul de greu de uh, depistat. Um, de exemplu, uh, felul în care pot să fie contracarate pierderile și, uh, rez- și mm, rezoluția. Thank you. Eh, Ramon Tremosa. Domnul Tremosa are cuvântul. Ție, președinte. Sehr geehrte Frau König, sei willkommen. Doamnă König, bine ați venit în Parlamentul nostru. În ultimele luni am văzut cazuri diferite cu reacții diferite din partea SRB. În primul rând, Banco Popular a fost uh, văzută ca uh, și salvată în cadrul uh, regulilor UE. Apoi, Banca de Vicenza și de Veneto s-au considerat a fi prea mici pentru a amenința stabilitatea financiară. Așa că nu regulile europene au intrat în joc. Uh, Apoi, banii au fost folosiți să-i recapitalizeze, să le recapitalizeze înainte să fie vânduți spre Intesa, deși cele două bănci au vrut să, fuzion, să fuzioneze și să aibă active în valoare de 60 de miliarde de dolari. Două întrebări legate de Banco Popular. Aveți informații în ceea ce privește depozitele și ce a făcut administrația locală spaniolă înainte de rezoluția băncii spaniole? Și apoi, legat de băncile italiene, ținând cont de faptul că acelea două au vrut să fuzioneze, tratamentul lor sub legislația italiană înseamnă că toate băncile sub 60 de miliarde de euro sunt în afara scopului de aplicare SRB. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. La prima Diferența între Banca Populară, Veneto și Vincența Principala diferență pe care am văzut-o noi a constat în faptul că Banco Popular avea 150 de miliarde de, în, în valoare și era foarte activă în acordarea de împrumuturi către IMM-uri și așa mai departe, așa că am considerat că există interes public pentru a uh, rezolva această situație. Astfel încât am acționat în felul în care am acționat cele două bănci venețiene acum. În cazul acestora, acestea aveau necazuri deja de o vreme. Uh, băncile într-adevăr aveau intenția să fuzioneze. Dar dacă aceasta era o opțiune viabilă sau nu, e o întrebare care trebuie pusă băncii centrale europene. Bineînțeles, ar fi fost uh, o opțiune viabilă dacă ar fi avut loc și o creștere substanțială de capital. Așa că nu noi am fi putut lua o asemenea decizie. Când noi am fost implicați, ne-am pregătit, ne-am pregătit și anul trecut în planificarea noastră de rezoluție, ca pentru orice altă bancă, dar când ne-am implicat, nu ne-a fost destul de clar că nu există niciun fel de soluție privată disponibilă. Așa că pentru aceste două instituții am ajuns la concluzia că pentru că a existat acel uh, efect de pârghie inversat pentru mult timp, așa că ele au pierdut o parte substanțială a vechilor clienți în ultimul an, în ultimii doi ani și funcții importante pe care le aveau în trecut băncile, acum puteau fi înlocuite de alți actori din regiune. Aș, pentru că nu existau interconexiuni. Aceștia, acestea au fost principalele criterii în ceea ce privește definirea interesului public. Nu sunt de acord cu argumentul că uh, o bancă sub 55-60 de miliarde de euro nu e o bancă care poate să intre în procesul de rezoluție. Sunt uh, tot timpul criterii foarte specifice care intră în joc. Și, cum vă spuneam, decizia ar fi putut fi una foarte diferită cu un an înainte sau cu doi ani înainte. Dar noi am ajuns la concluzia că pentru aceste două bănci nu există niciun fel de interes încât să le punem, să le uh, introducem într-un proces de rezoluție. Mai am 30 de secunde. Nu ați răspuns la întrebarea mea legată de Banco Popular. Nu am vrut să sar peste răspuns. Am fost informați de supraveghetor că banca cunoscuse o scurgere importantă de lichidități nu e, datorirea noastră, nu e de datoria noastră să vedem cine retrăgea fonduri din bancă, așa că nu vă pot răspunde la această întrebare. Însă ce a fost destul de clar uh, din supravegherea băncii pe parcursul timpului. În acea marți, când BCE a declarat că eșuează sau poate să eșueze banca, s-a pus întrebarea dacă această bancă ar fi putut să genereze suficientă lichiditate pentru ziua următoare. Mulțumim, Paloma Lopez. Buenas Bună ziua. Mulțumesc pentru faptul că ați venit la Comisia Econ azi. Am o întrebare cu privire la rezoluția Banca Popular. Dumneavoastră doriți să ne prezentați ca pe un succes faptul că intervenția a fost atât de rapidă. Intervenția aceasta, totuși, se transformă într-un fiasco. Autoritatea Europeană de Reglementare a intervenit și astfel există foarte multe semne de întrebare. Astăzi îmi spuneți că totul uh, a fost foarte bine coordonat, totul s-a făcut foarte bine, dar totuși acționarii și uh, toți cei care și-au pus bani în, uh, și-au investit și au depus bani în Banca Populară au pierdut tot ce au avut. Și atunci am o întrebare. Oare SRB nu a fost cel puțin imprudentă? De ce ați acceptat criteriile de la deluat pentru a declara insolventă Banca Popular. Rapoartele respective contraziceau alte evaluări independente și au, au contrazis chiar testele de stres realizate cu privire la Banca Popular. Considerați că acțiunile SRB au grăbit o criză a lichidităților? De ce s-a limitat pe 5 iunie accesul la lichidități? Și aș dori să-mi spuneți cum se justifică starea foarte proastă a băncii. Let me try to Permiteți-mi să încerc să vă răspund. Sorry, I put it out. So, uh, let me try to answer. Pentru ca să vă răspund la întrebări. Cred că rezoluția Banco Popular sub cadrul PRRD a fost o tranzacție de succes. Ne-am asigurat că nu există un efect de contagiune, că nu există îngrijorări de stabilitate financiară pe piață. Am recunoscut și am spus că nimeni nu e mulțumit când are de-a face cu un caz de rezoluție cei care au activele și cei care au obligațiuni la bancă își pierd investițiile, aceștia și-au pierdut investițiile și în acest caz. Însă, ca să fiu sinceră, când încercăm să organizăm un proces sigur, întotdeauna trebuie să existe două părți. Aceasta a fost cea mai bună ofertă pe care am putut-o noi obține într-o tranzacție de piață deschisă și echitabilă. Ați vorbit de valoarea făcută de Deloitte, ați făcut o comparație cu testele de stres. Permiteți-mi să fiu clară. Evaluarea făcută de Deloitte în acest caz e evaluarea care e cerută de regulament trebuie să se informeze și să, să existe o evaluare independentă care, inform, care dă informații autorității de rezoluție în legătură cu rezultatul economic al diferitelor instrumente de rezoluție ce urmează a fi utilizate. Trebuie să recunoaștem acest fapt. Un test de stres e ceva complet diferit. Testele de stres au făcut în 2014-2016 de, banca, de Autoritatea Bancară Europeană și de Banca Centrală Europeană. Acestea sunt scenarii cu o axare spre viitor. Nu se poate face o comparație. Sunt două instrumente separate, așa că mă voi opri aici dacă SRB au fost cei care au provocat această scurgere de lichidit de lichidități. Nu, nu noi am făcut-o, am observat ceea ce se întâmplă și apoi a trebuit să luăm o decizie să declarăm banca în curs de, eș- de eșec. Cum vă spuneam înainte, eu nu am vorbit cu nimeni din alte organizații, organizații pe care ați menționat-o. Noi luăm confidențialitatea foarte în serios. Singurul lucru pe care l-am spus eu în public, în public a fost într-un interviu unde Bloomberg m-a întrebat dacă analizăm această bancă la fel ca pe orice altă bancă. Și atât am spus. Și Reuters a avut o poveste. Poate aflați de acolo cine ce le-a spus, însă nu am fost eu. Mai am o întrebare micuță, foarte pe scurt, domnule președinte. Aveți două secunde, doamna Bermejo. Da, am o întrebare foarte scurtă. Cine își va asuma costurile pentru restituirea fondurilor uh, celor care și-au uh, pus banii să, la Banca Populară. I'm not sure that I got the... Nu sunt convinsă că am înțeles întrebarea. Nu a existat niciun impact al acestei rezoluții asupra deponenților sau uh, acelor care aveau acțiuni la popular. Toți acești, toate, toate au fost preluate și sunt uh, în siguranță, ca înainte. Thank you, Madam Koenig, for... Domnul Urtason, mulțumesc, domnul Koenig, că vă aflați alături de noi în această după-amiază. Am trei întrebări. Din nou vreau să vorbesc și eu despre Reuters. Știu că ați uh, negat faptul că ați fi fost sursa acelei scurgeri de informații. Uh, Însă e adevărat că foarte mulți sunt cei care au arătat cu degetul spre aceasta pentru acea scuge de lichidități despre care vorbeam astăzi. Aș vrea să știu dacă a existat vreo anchetă internă făcută în cadrul SRB, în Consiliul Unic de Rezoluție. Știu că a fost un eveniment foarte important în toată chestiunea legată de popular și de aceea aceasta e prima mea întrebare. Repo- raportul Deloitte și uh, Um, evaluarea care e cerută de regulament făcută de Deloitte. Am înțeles că existau trei scenarii ale evaluării. Primul pozitiv, conform presei, uh, ar fost de 1,5 miliarde. Sunteți de acord cu aceste date? Și dacă da, aș dori să știu ce alte criterii din partea SRB sunt uh, luate în considerare pentru a alege o decizie. Există reguli interne sau criterii în ceea ce privește scenariile și apoi tot legat de dosarul de Loite. Există intenția de a face public ce informațiile și evaluarea? Există vreun impediment care face ca acest raport de loite să nu fie public? Și încă ceva, domnule președinte, în ceea ce privește cele spuse de guvernatorul Băncii Spaniei, care a spus că existau mai multe colaterale care puteau fi folosite în Banco Popular. E puțin surprinzător că s-a închis uh, banca, chiar dacă mai existau anumite fonduri pentru a pune la dispoziție lichiditate. Puteți să ne confirmați uh, cele spuse de guvernator? Mulțumesc. De guvernatorul adjunct. Voi începe în ordine inversă. Comentariul făcut de guvernatorul adjunct al Băncii Spaniei, trebuie să vorbiți cu el. Noi am primit informații din partea Bărcii Centrale Europene în marți seara și ei ne-au spus, conform evaluărilor, banca nu putea să își acopere uh, lichiditățile în dată, ziua viitoare. Banca a fost închisă după programul normal, nu în timpul zilei. Apoi, raportul Deloitte. Pe moment nu există nicio intenție de a publica raportul, conține foarte multe informații confidențiale de valoare, însă ca lucrurile să fie clare, din nou, pentru moment există două rapoarte unul e o evaluare a situației contabile a băncii, iar al doilea raport are de a face cu evaluarea independentă care trebuie făcută de o firmă de contabilitate sau cineva care are competențe în domeniu și care de informații autorității de rezoluție în legătură cu consecințele economice ale diferitelor instrumente. În acest moment vă pot spune ce am făcut. Uh, Astăzi ne-a luat ceva timp, dar trebuie să acționăm cu atenție. Astăzi am publicat o versiune a deciziei de rezoluție. O puteți găsi pe site-ul nostru de internet. Sunt incluse toate acele informații pe care nu le considerăm sensibile pentru stabilitatea financiară sau pentru confidențialitate și secretele de afaceri. Apoi, o anchetă internă. Pot să vă spun că am fost mai mult decât supărat, am cerut echipei noastre să analizeze situația. Pentru mine răspunsul e facil în acest caz, nici măcar nu mă aflam în Europa în acea perioadă. Am citit cu ceva întârziere despre ce se întâmplase pentru că eu mă aflam în SUA. Un minut, un minut și jumătate, poate. În legătură cu diferitele scenarii din raportul Deloitte, știm din presă că existau trei scenarii diferite. Ce criterii ați folosit pentru a alege un scenariu mai pozitiv, mai negativ în funcție de raport? Pentru că, bineînțeles, are o importanță și acest fapt. Am uh, folosit raportul astfel încât să luăm o decizie informată ca în cazul vânzării afacerii. E nevoie de un preț și uh, apoi ceea ce oferă cumpărătorul. Mulțumim, Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă König, că vă aflați pentru a doua oară alături de noi în această comisie. Vă aș vrea să vă dau o Um, să vă adresez o întrebare, rezoluție insolvență, să mă asigur că am înțeles lucrurile corect. În Italia am văzut cazul celor două bănci, Veneto Bank și Banca Populară de Vicenza, care au fost uh, soluționate prin, prin intermediul legislației naționale. Și ne spuneți că dreptul național de insolvență trebuie să fie armonizat și băncile mici și mari trebuie să fie trecute printr-un proces de rezoluție, cum am văzut în celelalte cazuri menționate astăzi. O a doua întrebare, ne-ați spus de contribuția statelor membre în fondurile europene cu 6,6 miliarde de euro și așa că aș dori să știu dacă totul s-a încadrat în, în planurile care au fost făcute sau există probleme. Uh, Apoi, pachetul bancar de care ne ocupăm acum e important și pentru evaluarea planurilor de valoare. Trebuie să decidem dacă e important un single point of entry sau o abordare cu multiple points of entry pentru bănci. Ce fel de implicații speciale ar exista și în ceea ce privește impozitarea și așa mai departe? Pentru că e important să se ia o decizie. Pentru că Există avantaje și dezavantaje pe cele două tipuri diferite de abordare. Și apoi există și un al treilea model, dacă ar fi posibil să facă o combinare între cele două. Întrebarea mea este ce fel de soluție ar fi preferabilă din punct de vedere, vedere al instituției dumneavoastră. În primul rând, la prima întrebare, voi trece din nou la limba engleză. Dacă am înțeles corect, atunci avem un sistem pentru băncile mai mici să intră în procedura de insolvență și doar pentru băncile mari, unde există un interes public și pentru statul membru și Uniunea Europeană, doar acolo este prevăzută procedura de rezoluție. Ceea ce înseamnă că un avantaj și pentru băncile mici este că nu se vor face, nu vor trebui să se facă planuri de rezoluție pentru ele, nu va exista MRL, vor avea mai puține cerințe doar pentru băncile mare, mari, instituțiile de mari dimensiuni vor exista, uh, atât planuri de rezoluție cât și MREL. Cât privește fondul de rezoluție unic, fondul unic de rezoluție, totul a funcționat conform planului. Am făcut calculele aici, în interior, în Bruxelles și statele naționale au colectat uh, fondurile și le-au transferat. Cred că la data de 30 iunie a fost termenul limită. Totul merge conform planului și calculelor și cred că așa se va continua. Plan de rezoluție, single point of entry, punct unic de intrare, mai multe puncte de intrare, care e strategia noastră preferată. Eu aș spune că nu avem o strategie preferată, pentru că, așa cum ați spus în mod corect, totul depinde de cum e organizată banca, dacă e un concept integrat unde finanțarea e centralizată, unde există multe funcții interne care sunt centralizate în interiorul instituției, atunci punctul unic de intrare probabil e strategia corectă. Uh, și multiple puncte de intrare și aceasta ar putea să fie o strategie potrivită unor bănci care în cadrul mandatului lor au subsidiare independente. Și cred că am mai spus acest lucru în același context. Eu m-aș aștepta ca, pe măsură ce înaintăm, să vedem uh, mai multe uh, lucruri mixate, să fie un uh, punct unic de intrare pentru un grup signifiant, cu câteva subsidiare care sunt destul de independente și de aceea sunt uh, luate în considerare separat, s-ar, sau putea să existe hub regionale, puncte regionale de intrare. Sunt ambele strategii, dar nu e totul la alegere, nu alegi ce model dorești să utilizezi. Uh, Punctul unic de intrare ține cont de structura internă a băncilor. Dacă, la fel se întâmplă și cu punctele multiple. Dacă există o strategie politică să se facă punct unic de intrare din considerente de gestionare a riscului, e bine, atunci acest lucru se va reflecta în planificarea de rezoluție. aș mai pune o întrebare, președintele întrerupe, nu mai aveți timp. Thank you, Chairman. Domnul mulțumesc, domnule președinte. Am două, trei întrebări pentru doamna Koenig. În primul rând, cum explicați faptul că Banca Popular în iunie 2016 a realizat o creștere a capitalului de 2,5 miliarde de euro și apoi a dat faliment în iunie 2017, în ciuda faptului că scenariul advers utilizat în testul de stres pentru a determina cerințele de capital ale acestei bănci nu s-a materializat în ceea ce privește economia spaniolă. Pe de altă parte, economia spaniolă duce foarte bine, în opinia mea. Și a doua întrebare. Din câte am înțeles eu, rezoluția în cazul Banca Popular s-a concretizat în așa fel încât nu a existat costuri pentru Consiliul Unic de Rezoluție. Comitetul Unic de Rezoluție nu a costat nimic nici pentru contribuabilul spaniol, nici pentru statul spaniol. Chiar așa stau lucrurile, pentru că dacă da, atunci într-adevăr este un succes imens. Dar poate totuși există anumite costuri indirecte pe care nu le percep eu acum. O altă întrebare conform Andrei Hendria, directorul e-bank, în cazul lui Veneto Bank s-au aplicat mai multe măsuri, una la nivel european și una de către autoritățile naționale în ceea ce privește dobânzile. Și mi se pare că există um, un fel de subminare a aplicării coerente a sistemului european pentru rezoluție, dacă așa stau lucrurile. De De-a mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând aș dori să vă spun că eu nu pot să comentez cu privire la faptul că în anul 2016 banca a făcut un lucru sau altul, dar totuși în 2017 a dat faliment. Un comentariu, în 2017 gestiunea băncii a recunoscut faptul că are nevoie să facă curățenie în bilanțul său. Au declarat pierderi considerabile. Deci întrebarea ar trebui să, adre- să fie adresată supraveghetorului, nu nouă. Faptul că testul de stres nu a uh, ilustrat această situație, e bine, cel puțin în uh, scenariile adverse s-a identificat banca ca fiind foarte importantă, dar totuși consider că această întrebare este mai bine adresată supraveghetorului, nu nouă. Costurile pentru părțile terțe pentru contribuabili? Nu. Nu cred că au existat astfel de costuri, din câte știm noi. Am spus și înainte că noi am vândut această bancă către Banco Santander, fără niciun fel de condiționalități. Banco Santander este proprietara Banco Popular, fără alte comentarii. Nu există niciun cost pentru contribuabil, nici pentru alte instituții. Și apoi rămâne de văzut dar în această bancă am putut, ap am putut să-i apărăm pe deponenți și pe deținătorii uh, de obligațiuni care au putut să meargă la sucursalele Banca Populară a doua zi ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic. Apoi testul public de test, am văzut declarația lui Andrei Arias, acest test a aborda problema din perspective diferite, europeane, perspectiva europeană și perspectiva națională. Eu nu consider că este un lucru chiar atât de critic. Ne-am analizat interesele publice din perspectiva directivei BRRD. Este vorba în principal despre interconectivitate, am constatat noi și despre stabilitate financiară. Ce analiza guvernul italian? Guvernul italian a analizat chestiuni sociale, de șomaj, locuri de muncă și mai departe. A avut o abordare mai microeconomică asupra impactului în regiunea respectivă, dar este la latitudinea lor să răspundă aceste întrebări mai degrabă. Mulțumesc foarte mult! Liquidation is different from... Într-adevăr, lichidarea este diferită de rezoluție, este un concept diferit. Domnul Fernandez, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă urez bun venit, doamnă König. Eu consider că aici sunt câteva semne de întrebare și este util să găsim răspunsuri. Pe de-o parte, ne aflăm într-o primă etapă în ceea ce privește rezoluția aceasta. Eu aș spune că a fost o chestiune irresponsabilă. Și pe altă parte, Dumneavoastră a spus că știrile de la Reuters, scurgerea informații, nu cuprindeau declarații din partea dumneavoastră, declarații personale identificabile către un membru al SRB. Însă, alte declarații din Bloomberg spuneau lucruri asemănătoare. Considerați că declarațiile respective au fost oportune? Nu știu dacă ele au fost elementul care au declanșat uh, retragerea masivă a depozitelor de la Banco Popular. Pe viitor, dumneavoastră, veți mai menționa alte bănci care ar putea face obiectul unei rezoluții? Veți mai, vă veți mai referi în declarațiile noastre publice la anumite bănci concrete? În urma tuturor acestor uh, declarații publice a mai apărut o problemă. Ați spus că nu veți publica informat, raportul de la Deloitte, pentru că acestea cuprind informații confidențiale, dar aș dori să vă întreb când veți face public raportul ex post, analiza ex post, care se face conform regulamentului articolul 24, 26 ă, din BRRD. Ați realizat acest raport ex post? Sunteți în curs de a-l realiza? Avem ă, un calendar pentru publicarea sa? Domnul Valdis Dombrovski s-a spus în această dimineață la o conferință de presă că decizia privind rezoluția poate face obiectul unui recurs în cadrul uh, Curții de Justiție a Uniunii Europene. Și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră aveți comentarii vis-a-vis -vis de aceste posibile apeluri care ar putea apărea în următoarele luni. Cred că în etapa de analiză, supraveghetorul bancar trebuie să fie foarte discret și complet transparent după fapt. Iar în cazul uh, Banca Popular, situația a stat pe dos, din nefericire. bluntly... Aș dori să răspund cu nu afirmațiile dumneavoastră cum că am uh, vorbit foarte mult în uh, faza pregătitoare și foarte tăcuți după. Propoziția pe care am spus-o eu E bine, haideți să facem un pas înapoi. La SRB nu am comentat niciodată asupra anumitor instituții individuale. Noi luăm în serios obligația noastră și singurul comentariu pe care l-am făcut eu la televiziune a fost în contextul în care am fost întrebați dacă analizăm Banca Popular la fel ca orice altă bancă. Și am spus că analizăm Banca Popular la fel ca orice altă bancă. Și aș spune același lucru uh, despre orice altă bancă m-ați întreba. Asta este munca noastră, să analizăm băncile la fel. În ceea ce privește Reuters, m-am mai referit la această problemă înainte, trebuie să întrebați autorul de unde și-a obținut informațiile. De la mine, în niciun caz. Tăcerea de după, cred că ceea ce am făcut noi se încadrează în cadrul juridic. Pe 7 iunie dimineața, am publicat o versiune, sunt de acord, foarte scurtă a rezoluției, decizii de rezoluție. Legea ne permite fie să publicăm o sinteză sau să oferim textul întreg al deciziei. Dar întotdeauna trebuie să ținem seama de faptul că din textul deciziei trebuie să înlăturăm informațiile confidențiale. La șapte dimineața am dorit să publicăm o sinteză, pentru că restul ar fi durat prea mult. De aceea, astăzi am publicat, practic, întregul text al deciziei de rezoluție. Bineînțeles, au fost uh, cenzurate anumite părți pe care noi le-am considerat confidențiale, conform legislației europene. Bineînțeles, primeam mai multe cereri cum că trebuie să fim mai transparenți și le abordăm una câte una. Înțeleg comentariul domnului Dombrovskis. Oricine consideră că a fost afectat de această tranzacție are două metode prin care poate avea protecție juridică. Pe de o parte există Curtea Administrativă Spaniolă, dacă nu mă înșel, dar nu sunt avocat, așadar poate că ar trebui să verific cu serviciul juridic. Și pe de altă parte există și Curtea Europeană de Justiție. N-am, am luat o decizie de rezoluție și colegii din Spania au pus-o în aplicare. Trebuie să vedem care sunt următorii pași de făcut. nu sunt foarte emoționată. Eu cred că am luat decizia cea mai bună ținând cont de interesul stabilității financiare în Spania și în interesul deponenților și în interesul deținătorilor de obligațiuni. Domnul Fernandez, veți pregăti și decizia, evaluarea ex post? Doamna König, da, ea va fi redactată și vom lua decizii cu privire la acest aspect în etapa următoare. Mulțumesc, urmează domnul Gabriel Mato încă o dată. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am vorbit foarte mult despre Banca Popular și despre băncile italiene. Este paradoxal faptul că se pot adopta anumite ajutoare de stat în cazul unei perturbări grave a economiei. Cu toate că în anumite situații SRB hotărăște că nu e nevoie să se implice pentru că nu există amenințări la interesul public. Dar aș dori să vorbesc despre fondul european privind garanțiile depunerilor. Propunerea în curând va, îndeplini, va împlini 2 ani și am constatat că progresele au fost foarte slabe. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră, doamnă König. Sunt foarte multe teme conexe. Există diverse alegeri care au loc în diverse state și acestea au un impact asupra progresului dosarului respectiv cu fondul. Aș dori să-mi spuneți ce opinie aveți. Credeți că ar trebui să modificăm anumite lucruri din propunerea comisiei în așa fel încât să mergem înainte cu dosarul respectiv. Vă mulțumesc. La prima dumneavoastră întrebare, primul dumneavoastră comentariu, de ce să se acorde ajutor de stat într-un caz în care noi am hotărât că nu există un interes public? Întrebarea trebuie să fie adresată celor care au luat decizia, adică de guvernul italian și Comisia Europeană. Dar vreau să vă ofer cât un comentariu. Aici a fost vorba de ajutor pentru lichidare, dar, sau cum a spus domnul președinte, băncile au dispărut de pe piață. Aici eu întotdeauna aș fi de părere că e nevoie de o oarecare marjă și în cazul unei lichidări, tocmai pentru a se ușura un astfel de procedeu. Mă opresc aici, nu spun ce înseamnă acest lucru în detaliu să fim precauți. Acest gen de ajutor se acordă și în alte industrii. Obiectivul nostru, în mod clar, este pentru rezoluția bancară. Aceasta trebuie să aibă întotdeauna un impact minim asupra contribuabililor. Bail-in-ul trebuie să apară înaintea bail-out-ului. În ceea ce privește Sistemul European de Asigurare a Depozitelor, sunt de acord că avem nevoie de acest lucru, este cel de-al treia pilon din Uniunea Bancară. Oare nevoie de un sistem complet? Oare cel pe care îl avem la ora actuală este bun? Deocamdată sunt foarte multe idei pe masă, dar un lucru este clar. Dacă avem o supraveghere comună, dacă avem un regim comun de rezoluție, atunci în momentul în care ceva nu merge bine, ceva nu se potrivește. Dacă avem toate aceste lucruri în comun, dar totuși când ceva nu merge bine, sistemele naționale sunt cele care trebuie să suporte povara. Deci nu aș dori ca acest uh, fond să rămână într-o etapă cu probleme foarte multă vreme. First question is on the bail inability of Mulțumesc. Um, prima întrebare se referă la obligațiunile uh, și uh, faptul că acestea nu pot să facă obiectul bailinului. Teoretic, ele pot să facă uh, obiectul bailinului, dar nu și în practică. Uh, Așteptăm ca Digi Competition să vină cu o soluție la aceste probleme pe care le-ați menționat și dumneavoastră. S-a considerat că această problemă a bail-inului uh, bondurilor, uh, obligațiunilor, uh, ar fi controversată din punct de vedere politic. În același timp, Comisia a făcut o propunere în ceea ce privește MREL și TELAC. Aceasta se bazează pe presupunerea că uh, obligațiunile pot să, fie, pot să facă obiectul bail ului în practică. Cum evaluați dumneavoastră această problemă? Se poate face bail-in? Piețele au citit semnalele în mod incorrect? Sau trebuie să corectăm uh, aceste chestiuni în legislația cu privire la MREL și TELAC? A doua întrebare. Ar putea să existe o ocazie aici să stabilim un supraveghetor unic pentru uh, contrapărțile centrale. Să vedem dacă reușim. Dar aici intervine și întrebarea unei autorități unice pentru recuperare și rezoluție. Mai departe, chiar ar interveni întrebarea unui mecanism de protecție, unui backstop pentru una, o astfel de organizare. Având în vedere că aveți deja un pic de experiență cu dimensiunea bancară, aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră cu privire la felul în care se pot organiza lucrurile la nivel european. Voi încerca să vă răspund la prima întrebare. Cred că mai trebuie să învățăm puțin, dar um, trebuie să fim și foarte clari. Directiva pentru rezoluție nu exclude obligațiunile de rang superior de la bail-in. Și pentru mine acesta ar fi un mesaj foarte negativ. Aceste instrumente au risc de uh, uh, au risc asemănător creditelor, deci ele pot să fie pot să facă obiectul bail-in-ului ca orice alt produs. Atunci când privim lucrurile din perspectivă politică și ne gândim că o soluție nu este viabilă în acest sens, atunci uh, trebuie să ne gândim și la precedentele pe care le creăm. Un argument ar putea să fie că deținătorul obligațiunii respective este clientul băncii, clientul comercial, deci trebuie să ne întrebăm dacă vei mai avea o bancă viabilă atunci când uh, clientul nu primește nicio garanție, așa cum se întâmplă în cazul rezoluției. Deci trebuie să ne gândim la precedente și uh, la moștenirea pe care o lăsăm. Ați vorbit și despre pachetul MREL și în deciziile referitoare la MREL trebuie să analizăm cât de mult vom subordona MREL nu doar pentru băncile cu risc sistemic, dar și pentru alte bănci, pentru a ne asigura că există un, um, un stat de capital care poate face obiectul bailinului în mod nediscutabil. Asta nu ar însemna neapărat și în mod absolut că deținătorii acestor obligațiuni uh, sunt uh, neapărat mai în siguranță. Deci, cred că trebuie să spun foarte clar că aceste obligațiuni uh, sunt un instrument care poate să facă obiectul bailinului. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, cred că um, am preluat răspunsul atunci când am, um, i-am răspuns doamnei Swinburne. Avem o autoritate de rezoluție pentru numărul foarte mic de contrapărți centrale pe care le avem și aici orice soluție trebuie să fie legată foarte strâns de dimensiunea bancară. În ceea ce privește întrebarea dacă avem nevoie de un fond de rezoluție, aici aș face un pas înapoi și aș spune de, de ce capital este nevoie pentru rezoluția unei contrapărți centrale și cum putem să-l definim. Sincer, nu cred că în Europa avem un răspuns la, acest, la această întrebare, iar uh, la nivel internațional acest lucru se, lucru se va discuta începând cu anul viitor. Trebuie să vedem ce nevoi de capital există și care ar fi uh, măsura de protecție pentru contrapărțile centrale. Uh, da, este nevoie de ceva, dar nu pot să cuantific de acum. Deci, pentru contrapărțile centrale, uh, MREL și TELAC nu sunt răspunsurile potrivite. Mulțumesc! Mai avem timp pentru două întrebări spontane. Um. Domnul Chirțos. În Grecia, în Cipru, um, MPL sunt la un nivel foarte mare, adică acele criterii sunt la un nivel foarte mare uh, și nu știm dacă putem să le reducem. Dacă vor rămâne la un nivel foarte mare, atunci acest lucru va avea un efect destabilizator. Sunteți sigură că situația va merge în uh, direcția potrivită? NPL este vorba despre uh, creditele neperformante. Doamna Berez, Doamna Koenig, ați început să vorbiți despre lecțiile pe care le putem uh, trage uh, după aceste prime aplicări ale directivei rezoluție, cu privire la rezoluție. Dar nu ați vorbit despre efectele pe piață. Prin directivă, asistăm la o restructurare a pieței, practic. Și știu că asta nu ține de mandatul dumneavoastră, dar uh, practic aveți un statut de observator pentru a vedea cum interferează directiva cu piețele, cu logica pieței. Și mai ales în ceea ce privește valoarea activelor uh, care fac obiectul schimburilor. <clears throat> Nu este vorba oare de o legislație care are o dimensiune prociclică atunci când uh, ne uităm, de exemplu, ce s-a întâmplat cu Uh, vânzarea Banco Popular și prețul simbolic la care a fost vândută? Mr. Calvet Chambon. Domnul Calvet Chambon. Thank you very much. One minute. Yes, yes. Thank Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Mă bucur foarte mult uh, de rezoluția Banco Popular. Eu am fost client al acestei uh, bănci și mă bucur foarte mult că nu a trebuit să o salveze contribuabilii. Uh, Firește că vor exista contestații uh, administrative, dar uh, cu siguranță se vor rezolva. Am o întrebare, două întrebări de fapt. Sunt de acord că a fost bună această rezoluție, dar nu considerați că trebuie să analizăm ce se întâmplă, ce s-a întâmplat tocmai înainte? Revizuirea și controlul, adică Și mi s-a spus că, firește că am fost de acord cu privire la măsurile care trebuie luate. Însă aceste spuse nu îmi spun nimic, pentru că trebuia să găsiți o scuză, un pretext, nu ca să interveniți. Acum că suntem în situația de a reduce Uniunea Bancară, um, nu facem decât să pierdem câteva miliarde de euro. And we actually we made those questions to the supervisor, but uh, nu știu dacă doamna Koenig vă poate răspunde, pentru că nu toate aceste întrebări intrau în mandatul ei, spune președintele. Doamna Koenig, uh, sunt de acord în anumite privințe cu dumneavoastră. Într-adevăr, s-au luat soluții naționale și nu la nivel transfrontalier. Au existat cazuri și în Portugalia în care băncile străine au preluat băncile naționale. Asta, acesta este doar un exemplu, dar s-au mai întâmplat asemenea cazuri. O altă întrebare a dumneavoastră cred că ar fi putut adresată mai degrabă BCE în ceea ce privește lecțiile pe care le-am învățat și aplicațiile uh, directive cu privire la rezoluție și interferența cu piețele. Eu sper că piețele înțeleg că trebuie să evalueze prețul riscului așa cum trebuie. Totul se plătește. Deci eu cred că am o atitudine pozitivă în acest sens. Și Banco Popular a demonstrat că piața a avut o reacție rațională. A treia întrebare, creditele neperformante în Grecia și Cipru. Da, sunt la un nivel foarte înalt, dar am fost informați de către mecanismul unic de supraveghere că ei lucrează din greu la rezolvarea acestor pro- acestei probleme cu creditele neperformante în mai multe bănci. Va dura, firește, pentru că este mult de făcut și se depun eforturi în paralel la nivel european pentru a rezolva neajunsurile în uh, legile insolvenței și um, pentru a crea o, o foaie de parcurs pentru a rezolva problema creditelor neperformante. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Parlamentul va urmări aproape fiecare caz și ne vom exprima părerea. Vă mulțumesc oricum pentru disponibilitatea de a discuta cu noi și ne vom continua dialogul și vom vorbi despre pașii ulteriori o lecție importantă este că avem nevoie să ne punem în practică uh, acest cadru legislativ pe care îl avem. Trebuie să lucrăm și pe problema lichidităților și apoi discuțiile despre backstop sunt cruciale. Trebuie să desăvârșim Uniunea Bancară, să avem multe garanții uh, și uh, trebuie să ne gândim to- la toate aceste priorități atunci când revizuim regulile actuale. Mulțumesc! Uh, we have now 30 minutes suspension. Suspendăm ședința 30 de minute și vom începe la ora 6 cu ministrul de finanțe din Estonia. Dear colleagues, Stimați colegi, aș dori să îi urez bun venit uh, președintelui ECOFI, Thomas Töniste, ministrul de finanțe al Estoniei. Vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația, vă mulțumim pentru prezență. Ați venit să discutați cu comisia noastră și să ne prezentați prioritățile președinției estone în domeniul pentru care suntem noi competenți. Așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu echipa dumneavoastră și cu președinția estonă în bun spirit de cooperare pentru a atinge cele mai bune rezultate. Prioritățile stabilite de dumneavoastră sunt salutare și sunt sigur că vom putea lucra bine împreună. Munca pe care trebuie să o facem nu este ușoară, există câteva dosare importante care vor fi discutate în Parlament și Consiliu și între cele două instituții în următoarele șase luni. Așadar, trebuie să lucrăm din greu, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine, iar Comisia Econ vă urează succes în președinția dumneavoastră. Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you, Roberto. Thank you. Mulțumesc, Roberto. Bună seara. E o mare onoare să mă aflu aici. Și vreau să vă vorbesc în limba mea maternă. Să aveți posibilitatea să auziți această limbă minunată. Vă mulțumesc. tänulik selle võimaluse eest tutvustada nõukogu Eesti Mă bucur foarte mult că am această ocazie de a vă face cunoscute prioritățile președinției estone în domeniul economic și monetar. Faptul că suntem la președinția Uniunii Europene e un fapt simbolic pentru, pentru Estonia și ține de mult mai mult decât a ne îndeplini îndatoririle și eu am o uh, relație foarte personală față de ideea europeană. Pacea și democrația sunt pentru mine concepte pe care le pot aprecia nu doar ca niște valori abstracte, ci și la nivel personal. Pentru că cunosc opusul acestor valori. De aceea stimez mult libertatea și drepturile fundamentale existente în Europa pentru europeni. Și asta pentru că cunosc din proprie experiență ce înseamnă să nu ai asemenea drepturi. Uniunea Europeană, zona euro, sunt un uh, vis devenit realitate pentru mine și pentru Estonia și nu mi-e jenă să recunosc acest fapt. Noi admirăm uh, toate acestea și sperăm să demonstrăm toate acestea pe timpul președinției, însă vă asigur că nu vom fi inactivi pe timpul președinției. Vom fi foarte activi și dacă îmi permiteți, vă voi spune care sunt activitățile noastre. Estonia preia președinția într-un moment în care creșterea economică în statele membre e puternică. Incertitudinea legată de prospectele economice, a, perspectivele economice a scăzut. Redresarea economică creează mai multe locuri de muncă noi. Numărul de șomeri este în descreștere. Cu toate acestea, nu putem să ne, călcăm pe o, să ne culcăm pe ureche. Trebuie să profităm de această conjunctură economică pozitivă și de oportunitățile care există pentru condițiile de finanțare favorabile. Asta ca să progresăm, să ne îmbunătățim structura economică și cadrul guvernanței europene economice. Ambele sunt esențiale astfel încât să ne asigurăm că există o creștere pe termen lung și durabilă. În ceea ce privește coordonarea politicilor fiscale și economice, trebuie să ne axăm pe o punere în aplicare mai hotărâtă a reformelor politice care promovează creșterea, așa cum s-a prescris acest fapt în um, recomandările specifice pe țară. Consiliul a ajuns la un acord în ceea ce privește un CSR updatat pentru uh, 2018. În următor luni, președinția va organiza discuții cu privire la progresul pe care l-au înregistrat statele membre cu punerea în aplicare a recomandărilor. Scopul este să fie, să fie puse în aplicare reformele prin uh, impulsionare reciprocă. reciprocă. E nevoie de o politică fiscală care să echilibreze durabilitatea finanțelor publice cu nevoia de a sprijini economia. Președinția se va asigura de faptul că toate deciziile luate în legătură cu stabilitate, cu, cu pachetul de creștere și stabilitate care vor trece prin Consiliu în următorul an, vor fi tratate ca atare. Punerea în aplicare a reformelor structurale e în interesul statelor membre. Însă există și o dimensiune europeană. Un efect uh, de un efect de propagare uh, trebuie să fie evitat. În uh, cadrul economic existent acum mai există conflicte între dimensiunea națională și cea europeană. De exemplu, Consiliul Fiscal European spune acest lucru în cel mai nou raport făcut consideră că o politică fiscală neutră în zona euro e una potrivită pentru anul 2018. Însă, în același timp, acest Consiliu spune că o asemenea poziție nu vine în mod automat dacă se respectă pactul de stabilitate și creștere sau poziția ciclică a statelor membre. Aprofundarea Uniunii Economice și Monetare înseamnă în fapt că trebuie să ajungem la un compromis între competențele statelor membre și competențele europene, astfel încât să creștem rezistența economiilor noastre. Desigur, această discuție nu se limitează la gestiunea bugetară, ci se extinde spre alte politici economice, politici cum ar fi cele de pe piața muncii, cele financiare discuția în legătură cu completarea Uniunii Economice și Monetare e una îndelungată, însă e și o discuție care s-a intensificat în ultimul timp. Pe timpul președinției noastre ne dorim să mergem mai departe cu aceste discuții și la discuția neoficială COFIN din Tallinn, de la Tallinn în septembrie. Aportul la această discuție avem și din documente recente ale Comisiei și inițiative care există în anumite state membre. Aprofundarea Uniunii Economice și Monetare va necesita timp. Între timp, putem să consolidăm Uniunea Europeană și zona euro. Asta mergând mai departe cu, pro- cu propuneri legislative în curs, cum ar fi cele legate de investiții, Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și impozitarea. Noi, președinția, vom face tot ce ne stă în putere astfel încât să înregistrăm progrese în toate aceste domenii și vom avea o colaborare apropiată cu statele membre și cu Parlamentul European. Am dorit să subliniem o parte din propuneri legislative care vor foarte importante în lunile următoare. În primul rând, extinderea Fondului de Investiții Strategice Europene. Propunerea legislativă are o mare valoare și a fost uh, negociată de colegislatorii începând cu trialogul din mai. Sunt convins că discuția se va transforma într-un acord și că vom continua să căutăm un acord și pe timpul trialogului de mâine. Vom încerca să închidem acest dosar cât de devreme posibil, pentru că este un dosar deosebit de, import, de, important, de important. Utilizarea sectorului public duce la investiții crescute, ceea ce are nevoie economia noastră acum. Completarea Uniunii Bancare e o prioritate a președinției estone. E un uh, proiect pe termen lung trebuie să ajungem la un acord comun pe o parte de dosare tehnice și complicate și foarte sensibile din punct de vedere politic. Cu toate acestea, noi considerăm că sunt posibili niște pași concreți. Ca să intru mai în detaliu, președinția e gata să înceapă negocierile cu Parlamentul în ceea ce privește ierarhia creditorilor și propunerile legate de anumite aspecte de tranziție în amendarea directivei privind cerințele de capital. Pe lângă toate acestea, avem nevoie să înregistrăm progres, atât de mult cât e posibil, pe propunerea Comisiei de minimalizare a riscului. Astăzi, în cadrul Consiliului COFIN, am căzut de acord asupra unui plan de acțiune comun în ceea ce privește împrumuturile neperformante. Toate acordurile ar trebui să aibă un un impact pozitiv pe discuția privind partajarea riscului și trebuie să se țină cont de garanțiile existente în Fondul European de Rezoluție și schema de garantare a depozitelor. Vom continua munca tehnică. În paralel cu Uniunea Bancară, președinția își continuă munca asupra Uniunii Piețeilor de Capital. În săptămânile recente, Comisia a făcut mai multe propuneri privind stabilitatea piețelor de capital și Uniunea piețelor de capital. Fac trimitere acum la îmbunătățirea în, în regulamentul privind piețele de capital, cadrul pentru o supraveghere a contrapărților și rezoluția și o propunere cu ceea, și o propunere privind produse paneuropene de pensie. Ne dorim să ajungem la o poziție a Consiliului cât mai curând posibil. Președinția își aduce aportul și la progresul măsurilor de follow-up, la revizuirea la jumătatea mandatului a planului de acțiune privind piața, piața capitalurilor colegislatorii trebuie să ajungă la un acord în ceea ce privește revizuirea celei de-a patra directive privind uh, lupta împotriva spălării banilor și împotriva finanțării teroriste. Toate acestea sunt foarte importante atât pentru Parlamentul European cât și pentru Consiliu. Rezultatele ar trebui să fie ambițioase și viabile din punct de vedere legal. În final, câteva cuvinte în legătură cu Impozitarea echitabilă e o îngrijorare comună a fiecăruia dintre noi. Profitul trebuie să fie impozitat la locul unde se creează. În același timp, trebuie să fie minimalizate tulburările pe piață și să existe un sistem eficient de colectare a taxelor. Sunt lucruri care, într-adevăr, ne îngrijorează pe fiecare dintre noi. La o primă privire, totul pare simplu și ușor de înțeles, însă, în realitate, obiectivul e greu de atins. Trebuie să rezolvăm chestiuni sensibile din punct de vedere politic. Statele membre au îngrijorări în ceea ce privește condițiile egale. Trebuie să țină cont de tendințele internaționale și de avansurile tehnologice. Trebuie să abordăm taxarea uh, unei economii tot mai digitalizate. Președinția este optimistă și consideră că putem avea succes pe anumite dosare și că ar fi ceva realist în următoarele luni. De exemplu, ne dorim să ajungem la un compromis pe pachetul privind TVA-ul la Consiliul Ecofin din noiembrie, privind e-publicarea, apoi mecanismul cu taxe inversă și pachetul de TVA privind comerțul electro- electronic. Ne ocupăm de asemenea de adoptarea listei cu țări terțe necooperative Continuăm discuțiile pe propunerea Comisiei pentru o directivă privind uh, schemele de eludare a taxelor și o și în ceea ce privește CCTB. Vom lansa o discuție cu privire la provocările tehnice în impozitarea economiei digitale Motul președinției e unitate prin echilibru. Reflectă faptul că noi înțelegem că diversitatea lingvistică, economică e o plus valoare unică, europeană. Așa că trebuie să avem o, cobor, o colaborare bazată pe respect. Președinția respectă acest echilibru. Trebuie să echilibrăm inovarea cu tradiția. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă. Europa este o superputere în ceea ce privește calitatea vieții. Pentru a menține acest nivel, trebuie să ne deschidem economiile, comerțul și să ne menținem societatea deschisă. Trebuie să asigurăm siguranța și securitatea în același timp. Vă mulțumesc! Mulțumim, uh, Thomas, pentru această prezentare excelentă. Sunt de acord cu prioritățile conturate. Avem vești bune, pentru că astăzi tocmai am votat primul pachet de procedură accelerată, l-am prezentat pe al doilea, așa că vom putea să începem trialogurile cât de curând pe acest important pachet bancar și am, ca să spun așa, o cerere pentru dumneavoastră. Nu am putut încheia acest trialog important cu președinția malteză pe um, directiva privind um, lupta împotriva spălării banilor. Trebuie să ajungem la un compromis, la soluții bune, trebuie să completăm aceste dosare. E valabil și pentru EFSI, avem nevoie de mai multe investiții și e important și pentru directiva de luptă împotriva spălării de bani, unde există elemente importante față de directivele existente până acum. Așa că nu ne-am dorit ca aceste dosare să fie întârziate. Trebuie neapărat să avansăm. Nu ne așteptăm ca totul să se încheie mâine, însă e important să le dăm un impuls și acestor dosare care trebuie să fie și ele încheiate. E o solicitare politică pe care am lansat-o. Și în același timp vreau să subliniez și să salut cele spuse de dumneavoastră în domeniul impozitării. Avem raportorul pentru CCTB, CCC în sală. Toate acestea sunt uh, foarte importante, componente foarte importante într-o impozitare echitabilă și și strategiile pentru piața capitalurilor. Evoluții foarte importante pe toate aceste dosare. Domnul Schwabia are cuvântul primul. Um, I'm uh, today here because... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt aici azi pentru că colegul nostru Burkhard Balz nu a putut să ni se alăture. Suntem cu toții fericiți că Estonia are președinția rotativă a Uniunii Europene la ora actuală. Dacă îmi permiteți, aș dori să revin la partea care vizează dialogul economic Ați vorbit despre aprofundarea Uniunii Monetare Europene și ați spus că nu vor fi probleme cu competențele și aș dori să vă adresez o întrebare. Ce va face președinția estoniană ca să colaboreze mai bine în uh, ceea ce privește Uniunea Monetară Europeană, ideea aceasta care se vehiculează cu ministrul de finanțe european și mai departe. În al doilea rând, ce idee aveți dumneavoastră cu privire la asigurarea europeană pentru oamenii fără un loc de muncă și cum uh, considerați că vor evolua discuțiile cu Consiliul? Iar în ceea ce privește schimbele opinii privind chestiunile specifice ECON, știți că ppu ul sprijină o transparență a impozitelor realistă Săptămâna trecută am primit un mandat puternic de negociere pe această temă, așadar vă rog să ne spuneți un pic cam care sunt îngrijorările dumneavoastră la Consiliu în ceea ce privește raportarea pentru fiecare țară, ca să ne asigurăm că există protecție acolo unde este nevoie de ea, dar creăm în același timp mai multă transparență a impozitelor acolo unde se poate, pentru că astfel apărăm și interesele contribuabililor din statele membre. Acestea sunt întrebările mele principale, domnule președinte. Vă mulțumesc. Yeah. So, în ceea ce privește întrebările domnului Schwab, aș dori să spun următoarele. Uniunea monetară este foarte importantă și bineînțeles că dorim să funcționeze mai bine. Am plănuit o discuție pe marginea acestui subiect la întâlnirea informală a ministrilor din Tallinn și documentul de reflex al Comisiei din mai este o bază foarte bună pentru aceste discuții. Același document de reflexie al Comisiei este și, în același timp, o sinteză foarte bună a tuturor priorităților pe care le-am definit uh, pentru viitorul uh, apropiat. În primul și în primul rând, trebuie să punem în aplicare, să punem în acțiune cadrul actual de guvernanță economică. Trebuie să restabilim încrederea în sistem și e nevoie de reforme structurale. Asta atât în termeni economici cât și termeni bugetari în toate statele membre. În al doilea rând, este important să ne mișcăm cu celeritate în ideea de a finaliza Uniunea Bancară. Atât în ceea ce privește bugetul, cât și în ceea ce privește chestiunile monetare, în primul rând trebuie să vedem ce ar trebui să facă miniștrii, care ar trebui să fie competențele lor. În primul rând, problemele instituționale. Dacă vorbim despre aceste lucruri în primul și în primul rând, apar noi întrebări. Discutând despre buget, nu trebuie să uităm cât de entuziasmate sunt țările europene să apere fiecare cent care trece peste 1% din GDP, acel 1% din PIB. Acel 1% despre care este vorba întotdeauna când discutăm despre bugetul european. Când ar trebui să crească această sumă? E bine, dacă se întâmplă acest lucru, rolurile statelor membre vor fi foarte diferite. În ceea ce privește impozitarea, noi am preluat președinția de la Malta și am dorit să continuăm de unde au rămas ei. E vorba mai ales de chestiunile care țin de recomandările pentru fiecare țară și directiva privind CSR. Rezultatele președinției anterioare celei malteze, președinția slovacă, sunt importante în acest domeniu și dorim să construim pe ele. Propunerea Comisiei nu se referă doar la creșterea transparenței în impozitare. Noi sprijinim aceste concepte cu totul, dar în același timp dorim să discutăm și despre concurența, competitivitatea industriei europene pe piața mondială. Și atunci trebuie să vedem cum să interpretăm tratatele. Serviciul juridic al Consiliului are o poziție foarte clară pe această temă. Multe state membre sunt îngrijorate. Peste altă, noi vom continua în grupurile de lucru de la Consiliu ca să încercăm să găsim o soluție pentru îngrijorările exprimate de statele membre. Vă mulțumesc și sper că v-am răspuns la întrebare. Thank you, Pervanș Beres. Mulțumesc, Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule ministru, mult succes în președinția dumneavoastră. Cel de-al doilea semestru întotdeauna este mai dificil într-un an pentru că presiunile sunt foarte mari în vederea atingerii unor obiective și obținerea de rezultate. Colegul meu de la PP are viziunea lui și eu am pe a mea. Există câteva îngrijorări comune. Dumneavoastră v-ați referit la ele în uh, introducerea dumneavoastră. În ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, nu am să vă cer să toate problemele în timpul președinției dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați referit la întâlnirea informală din septembrie. Aceasta va fi o întâlnire importantă și pe noi ne interesează aici la Parlament. Întrebarea este următoarea. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la relația dintre Consiliu și Parlament în acest domeniu? A trecut o perioadă foarte lungă cu mai multe programe, dintre care cel mai dificil a fost cel care a vizat Grecia. A fost nevoie și de structuri informale prin care să putem interveni și să supraveghem, să intervenim asupra situației. Dar concetățenii noștri sunt din ce în ce mai sensibili la această situație. Practic, la Consiliu se iau anumite decizii care impun anumite lucruri asupra suverenității naționale fără să existe o dezbatere reală, fără să existe o răspundere reală din perspectiva Parlamentului European. Este o chestiune care vizează Eurogrupul, dar și Ecofinul, pentru că la Ecofin se ratifică recomandările pentru fiecare țară. Care sunt uh, comentariile dumneavoastră pe această chestiune, așadar? Apoi mai am o întrebare specifică pe un dosar fiscal unii dintre colegii mei se vor concentra pe alte aspecte care vizează fiscalitatea, dar în ceea ce privește TVA-ul pentru e-book-uri, deci în domeniul comerțului electronic, am constatat că s-a sequestrat acest dosar, care inițial a pornit foarte bine. Deci președinția anterioară a sequestrat acest dosar la, prim, la toate state, care sunt uh, măsurile pe care le veți lua dumneavoastră pentru a debloca în timpul președinției dumneavoastră acest dosar pe care îl așteptăm cu mare nerăbdare? Multe edituri așteaptă cu nerăbdare acest dosar, tocmai pentru a se ajunge într-o situație de concurență loială. Suur tänu Mulțumesc și pentru această întrebare. Să încep cu ultima dumneavoastră întrebare, cea care vizează dosarul privind cărțile electronice. Ne ocupăm de această problemă. Ne preocupă această problemă și o vom aduce pe masa de negociere a Consiliului în momentul în care au fost uh, eliminate diversele discrepanțe din acest dosar. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui document al Comisiei care este un element, un bun punct de pornire pentru negocierile ulterioare. Totuși, chestiunea este foarte complicată, trebuie să recunoaștem. Este dificil de înregistrat progrese aici, rapid. Mulțumesc. follow-up? You have yes, because uh, first... Mai doriți să spuneți ceva? Da, pentru că în primul rând nu mi-ați răspuns la prima întrebare. Păcat, poate că o să răspundeți mai încolo. Și apoi la doua întrebare, nu v-ați referit direct la problema esențială. Acest dosar, din punct de vedere tehnic, era complet gata, dar el a fost sequestrat de un stat membru, deci nu consider că este o problemă tehnică. La un moment dat sau altul e nevoie de o hotărâre politică, e nevoie de voință politică pentru a se separa acest, pentru a se debloca acest dosar. Tot ce pot spune la ora actuală despre publicațiile electronice sunt următoarele. Consiliul anterior, într-adevăr, a discutat această problemă. Aici însă este nevoie de unanimitate. Din nefericire, ea nu există la ora actuală la Consiliu. După cum am spus, ne preocupă problema. Sper că vom ajunge la o concluzie satisfăcătoare pentru toate părțile implicate. În declarația mea inițială am spus că sperăm ca în timpul președinției noastre să încheiem acest dosar. Cred că am răspuns primei întrebări pe care mi-ați adresat-o. Thank you, um, Ashley Fox. Mulțumesc, Ashley Fox, are cuvântul. Oh, good afternoon, Minister. Bună ziua, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru faptul că vă aflați aici. Felicit Estonia pentru progresele pe care le-a făcut în inovația digitală, inovarea digitală și pentru progresele din tehnologia guvernamentală. Cu toți avem foarte multe de învățat, mai ales cei din Parlamentul European. În ceea ce privește tehnologia blockchain-ului și monedele virtuale, guvernul Gibraltarului a pus în discuție publică un cadru de reglementare pentru blockchain și există opinia acum că astfel se va încuraja un mediu mult mai sigur pentru firmele care folosesc acest gen de tehnologie. Astfel, toate firmele care doresc să opereze în Gibraltar pot avea un cadru mai bun în care să opereze. Și cred că Estonia are experiențe asemănătoare și este interesată și ea de această tehnologie. Ce poate învăța Uniunea Europeană din experiența Gibraltarului. Președinția dumneavoastră va lua în considerare toate aceste aspecte, în în care va lua măsuri pentru firmele inovatoare? Mulțumesc pentru această întrebare. Eu aici reprezint Ecofin, sunt președintele Ecofin. Nu am dezbătut aceste chestiuni la nivel de Consiliu. Cred că tehnologia financiară, într-adevăr, este importantă. Ea trebuie să fie integrată în regulamentul financiar general. Comisia a promis că în cadrul Uniunii Piețelor de Capital vor veni cu o propunere până la sfârșitul anului și sper că vom avea timp să discutăm această chestiune mai aprofundat. Mulțumesc. Cora van Jonhausen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați venit la Comisia Econ. Eu sunt din Olanda și un compatriot de-al meu este foarte îndrăgostit de Estonia și de estonieni, într-atât încât a dezvoltat o campanie de marketing absolut uluitoare, în care a folosit diversele adjective care se termină în est, cel mai rapid, în limba engleză sau olandeză, cel mai rapid, cel mai inteligent, cel mai bun. Și există și acest joc de cuvinte Estonia, Estonia, după cum a spus și doamna Beres. Sperăm că, pentru că sunteți din Estonia, veți reuși să rezolvați problema e-cărților. Colegii mei v-au complimentat cu privire la digitalizarea tuturor aspectelor vieții din Estonia și am și o întrebare cu privire la fintech. Avem un raport foarte ambițios cu privire la tehnologia financiară în Parlament. Comisia este în etapa de încheiere a consultărilor cu privire la tehnologia financiară și va veni cu un pachet privind um, planul de acțiune în acest domeniu în toamnă. Deci, e nevoie de celeritate, având în, în ținând cont de toate aceste dezvoltări de toate aceste progrese. Ca și colegul meu Ashley Fox, aș dori să ne concentrăm cât mai mult pe diversele progrese din domeniul tehnologiei importante financiare, nu doar pe monedele virtuale, ci și pe chestiunile care ne pot ajuta în ceea ce privește spălarea banilor și mai departe. Ar trebui să abordați întregul pachet. Raportul nostru și planul de acțiune pe tehnologie financiară de la Comisie ar trebui să facă parte din abordarea dumneavoastră informală, de la întâlnirea informală. În momentul în care Comisia își prezinte planul de acțiune, cred că vom putea să facem pași importanți înainte, vom putea face și un calendar concret ca să ne mișcăm rapid în acest domeniu în cele șase luni care ne mai rămân din an. suur tänu küsimuse eest ja on väga meeldiv Mulțumesc mult. Îmi face plăcere să ascult, să aud că avem prieteni care iubesc Estonia și campania Est. Campania Est, într-adevăr, a fost foarte populară în Estonia. Chiar copiii mei au participat alături de prietenii lor la această campanie de marketing. Au încercat să combine totul cu sintagma est sau cu sufixul sau prefixul est în cadrul acestei campanii. În țară s-a creat așadar, într-adevăr, mare vâlvă și mare bucurie. Tehnologia financiară și regulamentul Ne-am gândit să discutăm despre aceste teme la summitul informal, la întâlnirea informală a miniștrilor din septembrie. Sper că vom primi niște idei mai concrete cu acea ocazie, ca să vedem cum putem înregistra progrese mai rapid în acest domeniu. Thank you. Mulțumesc. Domnul Papadimulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit în Parlamentul European. Vă urez succes în președinție și vă felicit cu privire la pașii uriași pe care i-ați făcut în organizarea administrației în țara dumneavoastră. Domnul Radas ni s-a adresat în plenară recent și l-am întrebat ce va face pentru a consolida pilonul social. A spus că este una dintre prioritățile dumneavoastră. Spuneți-mi exact ce pași veți urma pentru a consolida acest pilon social. Cum puteți să vă asigurați că nu este doar o etichetă lipsită de conținut? Al doilea punct este cel referitor la creditele neperformante. Într-o scrisoare adresată anul acesta uh, de către Consiliu s-a estimat că valoarea acestora este uh, de 3,1 miliarde în toată Europa. Ce veți face cu um, legea insolvenței în Europa pentru, și uh, cu legile referitoare la rezoluție pentru a putea ajuta țările care au probleme. Apoi, armonizarea fiscală este un, este un aspect crucial pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Există corporații care plătesc mai puține impozite decât uh, IMM-urile sau decât menajurile. Apoi, Vreți să desăvârșiți Uniunea Bancară, dar pilonul al treilea nu a fost însă pu- încă pus în aplicare. Garanția pentru depozite uh, are o propunere aferentă, dar nu se fac progrese pentru că anumite state membre pur și simplu blochează această propunere. Dar fără acest al treilea pilon nu există Uniune Monetară. Deci ce va face um, în acest în acest sens președinția. Vă mulțumesc pentru întrebare. Ați vorbit despre toate subiectele posibile în întrebarea dumneavoastră. Voi începe de la început cu pilonul social. În momentul de față, mărturisesc că nu am deloc informații cu privire la progresele pe care le-a făcut Consiliul. Sper că domnul Rata ați a dat un răspuns bun la plenară. ceea ce privește creditele neperformante. Din 2014, cota acestor credite a crescut foarte mult și în continuu. Ministrii de finanțe au spus acest lucru chiar astăzi. Și dorim să avem o abordare uh, pe mai multe paliere. În primul rând să creștem supravegherea. Banca Centrală Europeană joacă un rol central aici. Apoi avem nevoie de un plan de acțiune pentru antreprenori, plan care să se refere la întreaga Uniune și în al treilea rând vom continua în ceea ce privește cadrul legislativ pentru insolvență pentru a rezolva probleme structurale. În ultimul rând, chiar băncile trebuie să continue să își reformeze modelul de afaceri. Noi suntem pregătiți să schimbăm legislația pentru a ne concentra pe reducerea riscurilor. Acum, schema de garantare a depozitelor. O luăm foarte în serios și continuăm să analizăm propunerea la Consiliu. dar ne-am stabilit anumite priorități. În primul rând, am hotărât că ne vom con- concentra pe reducerea riscurilor, iar acest pachet este una dintre prioritățile președinției. Dorim să ajungem la un acord cu Parlamentul în ceea ce privește măsurile urgente de reducere a riscurilor și pe marginea altor teme Sperăm să ajungem la consens în cadrul Consiliului. Și atunci vom putea continua cu pilonul 3 din Uniunea Monetară. Subliniez că vom continua să lucrăm în ceea ce privește finalizarea Uniunii Monetare și a pilonului 3 și firește că vom uh, analiza diferite opțiuni atunci când vine vorba despre schema de garantare a depozitelor. Sven Giegold. So, welcome also... Bun venit și din partea noastră, din partea verzilor. Nu pot decât să repet ce au spus uh, colegii. Felicitări țării dumneavoastră pentru ce a făcut. Uh, am niște amintiri foarte plăcute dintr-o vacanță petrecută acolo. Chiar este un loc uh, minunat. A, sunteți curioși? Bine, discutăm mai târziu la o bere. Cred că directiva privind spălarea banilor trebuie să fie o prioritate după tot ce s-a întâmplat până acum. Și pentru a ajunge acolo există câteva subiecte care nu au fost abordate corect la Consiliu. Noi la Parlament am muncit foarte mult uh, în ceea ce privește ancheta în uh, Panama Papers și cred că ar fi nevoie de analize mai aprofundată, mai ales atunci când vine vorba despre registrele funciare și registrele de proprietate. Țara dumneavoastră este campion în domeniul transparenței, deci ar trebui să fie normal și ca celelalte țări să își facă din transparență maximă un obiectiv, fie că este vorba despre proprietatea funciară uh, sau uh, despre accesul transfrontalier la Um, documentele administrative și așa mai departe. Așadar, sper că avem sprijinul președinției estone atunci când vine vorba despre standarde înalte de transparență. Să sperăm, deci, că uh, acel joc de cuvinte cu E înainte se va aplica și evaziunii fiscale. În Estonia aveți un uh, sistem fiscal foarte ciudat. Pentru veniturile corporatiste, um, impozitul este de 0%. Deci ce faceți dumneavoastră uh, pentru a îi împiedica pe străini să evite taxele, să eludeze taxele pe care trebuie să le plătească de fapt? Apoi, avem o propunere cu privire la intermediari. Toate grupurile politice au sprijinit-o. Din nefericire, discuția pe această temă de azi de la Ecofin a fost anulată. Vă luați un angajament pentru a face din acest dosar o prioritate în timpul președinției estone, pentru că este vorba despre un dosar foarte important, necesar pentru a face progrese. Apoi, S-a spus că Estonia întotdeauna este de acord cu Germania în ceea ce privește chestiunile economice și financiare. Așadar, o ultimă întrebare. Puteți să ne dați vreo două exemple de cazuri în care nu sunteți de acord cu domnul Schäuble? Eu nu sunt de acord cu el foarte adesea și cred că aș dori să aud uh, vreo două astfel de exemple și de la dumneavoastră. Aitäh küsimuse eest Mulțumesc, domnule Gigold. Eu am învățat germana la școală și este deci interesant că ați pomenit Germania. Și este o mare plăcere pentru mine să vorbesc cu domnul Schäuble și cu colegii din Austria direct în germană. Însă mă bucur că există și mai mulți oameni care s-au simțit foarte bine la mine în țară. Și presupun că știu și de ce. Tema on meile ca väga südamelähedane. În ceea ce privește directiva cu privire la spălarea banilor, este un act foarte important pentru Estonia. Sperăm să putem uh, termina trilogul cât se poate de repede și mâine vom avea ocazia să facem pașii necesari. Președinția anterioară, Maldeză, a făcut o treabă foarte bună cu trilogurile și ne-am întristat când am văzut că acest pachet extrem de important de schimbări care este directiva împotriva spălării banilor, a devenit, a, a, s-a blocat um, și un singur subiect este discutat acum în negocieri, publicarea informațiilor. Nu dorim soluții neclare și nedrepte. Consiliul este de părere că trebuie să garantăm că legislația este neatacabilă. Trebuie să găsim o soluție și vom depune eforturi în acest sens. În zilele noastre, statele membre nu au găsit un compromis, dar, după cum am spus, nu aceasta este partea esențială a, pa- a pachetului legislativ. Trebuie întâi să ajungem la un acord cu privire la amendamentele uh, din directivă. Trilogul va continua și mâine. Vom discuta această temă în mod uh, prioritar. Și vom vedea mai departe care va fi soluția atunci când vine vorba despre actele de proprietate. sau despre proprietarul real. În ceea ce privește sistemul nostru fiscal, doresc să vă liniștesc un pic. Nu e vorba de 0%, este de 20% acel procent. atunci când banii ies din companie. Avem o bază fiscală foarte amplă, foarte largă. Nu avem beneficii regionale sau sectoriale. Ajutoare regionale sau sectoriale, îmi cer scuze. Și Într-adevăr, noi uh, impozităm profiturile atunci când ele sunt distribuite impozităm profitul distribuit. Aceasta este o ciudățenie a sistemului nostru. Puteți să vorbiți un pic despre intermediari, dacă doriți? Se see on tegelikult äh, võrdlemis uus ettepanek komisjonilt, mida această propunere a comisiei este destul de nouă. Ă, abia astăzi ne-a parvenit și o să o preluăm în programul de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, că ați venit astăzi alături de noi pentru a discuta despre prioritățile președinției în cadrul comisiei noastre și mă bucur că pot vorbi în limba germană cu dumneavoastră pentru că ne-ați spus că ați învățat limba germană. Din păcate nu am un discurs emoțional în ceea ce privește Estonia, dar voi face o vizită săptămâna viitoare în Estonia, așa că atunci poate îmi pot aduce aportul bugetul. Aș avea trei puncte pe care vreau să menționez. Politica bugetară. Sunteți uh, mai ales axați pe punerea în aplicare a recomandărilor specifice pe țară. Știm că este o ocazie foarte bună, pentru că știm că sunt puse în aplicare mult prea greu de statele membre. Uh, ce se poate face? Zic, sunt stimulentele bune astfel încât să fie impulsionate statele membre să pună în aplicare recomandările specifice pe țară. Ne-ați vorbit despre acestea și ne-ați spus că vă doriți să implementați stimulente astfel încât reforma să fie făcută mai repede. Ne-ați putea spune despre ce stimulente e vorba astfel încât statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice. Un al doilea punct, în ceea ce privește impozitarea echitabilă, ne-ați vorbit de economia digitală. E un subiect care ne preocupă și pe noi de multă vreme în această instituție, impozitarea, și am putut constata că există multe deficite. De aceea ne-am dorit, mai ales din partea dumneavoastră, președinției dumneavoastră atât de preocupată de digitalizare, să vină cu niște măsuri concrete și importante. Și în ceea ce privește TVA-ul, mult, bineînțeles. Există o propunere care a fost făcută de această instituție și anume un TVA mai redus pentru mediul electronic și s-ar putea ajunge la un asemenea rezultat. În ceea ce privește comerțul electronic, platformele, în ceea ce le privește, putem să ne gândim la Regatul Unit ca un exemplu de cele mai multe practici în care și în care există acest sistem de taxare invers, taxare inversă. Cred că sunt lucruri importante care ar trebui puse în aplicare. Apoi, evitarea eludării plății impozitelor e încă un subiect care ne preocupă și unul important pentru Uniunea Europeană. Există din partea OCD mai multe acțiuni PEPS, planul de acțiune și acesta e un subiect foarte discutat în instituția noastră. Ne orientăm pe PEPS-urile din partea ocd ului sau trebuie să continuăm noi munca, Parlamentul. Și o altă întrebare, dumneavoastră ca președinte ECOFIN, cum ați face legătura între aceste subiecte? Mulțumim foarte mult pentru aceste întrebări. Când vorbim de economia digitală, noi considerăm că trebuie să renoim definiția sediului permanent al activității. Nu ar trebui să fie sediul permanent care să fie baza taxării. Ar trebui să putem defini și un uh, sediu virtual de activitate și apoi să definim obligațiile de taxare. Uniunea Europeană ar putea să fie un lider în dezvoltările globale în această sferă și suntem pregătiți deja să facem niște prim pași în această direcție. domeniul comerțului electronic. Pe parcursul președinției malteze am ajuns la un acord larg pe text, pentru că propunerea are un rol foarte important pe strategia privind piața unică digitală. E importantă și pentru Estonia din punct de vedere strategic. Ne dorim să ajungem la un acord pe timpul reuniunii ECOFIN din luna noiembrie. Am fi foarte mulțumiți dacă Parlamentul ne-ar întâmpina la jumătatea drumului. Știm că există dificultăți tehnice pe acest dosar. Organizațiile importatoare, platforme, platformele online, Însă suntem dispuși să găsim soluții. Asia. praegu sisse viia ja avem câteva planuri vrem să introducem câteva aspecte și vom continua de unde au terminat maltezii în ceea ce privește CCTB-ul. Vrem să terminăm o primă rundă de revizuire a articolelor propunerii și ne dorim să facem niște prime recomandări cu privire la taxarea comerțului electronic. Consolidarea e posibilă ca fi discutată doar când s-au găsit soluții și s-a căzut la un acord în ceea ce privește CCTB-ul. Atât pentru acum, mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumim, Anne Sander. Merci, Monsieur le Président. Monsieur... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mă alătur și eu uh, în a-mi exprima bucuria pentru acest schimb de opinii pe care l-am organizat astăzi cu dumneavoastră. Aș avea o întrebare. Domnule ministru, Consiliu a adoptat recent o poziție cu privire la uh, ierarhizarea creditorilor în cadrul directivei cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și adoptată în procedură, adoptat în procedură accelerată uh, normele privind IFRS, capitalul propriu și marile expuneri în cadrul CRD și CRB. Președinția ne poate spune cum își propune să facă progrese pe părțile care au mai rămas de rezolvat din pachetul bancar CRD, CRR, BRRD și, și îmi cer scuze pentru numeroasele acronime folosite. Mulțumesc! eesistujana soovime kindlasti panganduse riskide vähendamise Noi, președinția, ne dorim să continuăm cu reducerea riscurilor în sectorul bancar prin intermediul acestui pachet. Ne dorim să introducem noi măsuri sau măsuri reformate care să garanteze stabilitatea financiară și obiectivele de stabilitate financiară. Aceste măsuri sunt importante, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre. Trebuie să găsim un echilibru în ceea ce privește supervizarea și redresarea și rezoluția bancară. În mod foarte clar sunt chestiuni extraordinar de importante. Încercăm să ținem cont, atât cât este posibil, de economie și de dezvoltările și nevoile legate de dezvoltarea economiei. Trebuie să avem o abordare bine proporționată. Când punem în aplicare acordurile internaționale, trebuie să ținem cont de diferențele de pe piețele europene și specificitățile lor. Thank you, Paul. Mulțumim, Paul Tang are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că e foarte bine că președinția va acorda atenția cuvenită economiei digitale, pentru că e ceea ce e important și printre altele și pentru taxare. Cred că toate acestea uh, au fost destul întârziate și e nevoie nu doar să ne gândim la ele, ci și să acționăm. Întrebările mele sunt de fapt două. Puteți elabora ceea ce vă doriți să faceți, de exemplu pe taxarea economiei digitale? Cred că aveți uh, anumite idei în acest sens mai ales pentru că avem nevoie de o abordare europeană, nu de 27 de abordări. De exemplu, Google acum e în conflict în Italia, Franța, Regatul Unit și Spania, cred. Cu toții avem diferite specificități, așa că avem nevoie de o abordare comună. Considerați că se poate ajunge la o, la o abordare comună, mai ales în ceea ce privește sistemele de taxare a corporațiilor. Apoi, taxarea economiei digitale, în dos, includerea în dosarul CCTB. Credem că e un lucru bun. Eu sunt raportor pe acest dosar și am propus să uh, definim prezența digitală, astfel încât platformele digitale să nu mai poată eluda taxele pentru corporații. Ar fi o abordare. Însă, nu ne-am dorit să devină două căi diferite. Pune puteți confirma că e aceeași cale sub CCTB și obligativitate de a taxa economia digitală și că se merge pe o singură cale, nu două. aitäh küsimuse eest! mulțumesc! Am atins deja acest subiect uh, răspundând la o întrebare anterioară. Economia digitală, taxarea economiei digitale e deosebit de importantă. Cum vă spuneam și înainte, în lumea în care trăim astăzi, nu doar sediul fizic de activitate e cel care e important. Trebuie să putem defini și un sediu virtual de activitate și apoi să decidem care sunt obligațiile fiscale. E un lucru vital și sunt convins că vom putea să uh, urmăm această cale cu toată viteza posibilă. Am menționat de asemenea CCCTB-ul Cred că această consolidare este posibilă doar când există un acord. Mulțumesc! I, I... Uh, Înțeleg că nu doriți să intrați în detalii pe ceea ce propuneți în această direcție, așa că mă voi întoarce la a doua parte a întrebării, pentru că aici răspunsul e relativ simplu. Întrevedeți ca în taxarea economiei digitale să aibă loc sub dosarul CCTB sau e ceva separat? Pentru că dacă nu vom avea două abordări și s-ar putea să fie prea mult. Nu e o întrebare tehnică, e mai degrabă o întrebare politică. Aite. Vă mulțumesc pentru claritate. Poate ar trebui să mă exprim mai clar. O problemă aici e că statele membre nu sunt gata să renunțe la competențele pe care le au, nici pe o parte din taxare sau taxare în general. Nu sunt dispuse să o facă. Propunerea, așa cum uh, e ea astăzi, pare pentru unele statele membre că le ia mai mult decât le ia altor state membre. Uh, Însă e inclus acest aspect în dosarul CCTB. Îl prelucrăm și, cum vă spunem, deja facem tot ce ne stă în putință. Thank you, uh, Luigi. Mulțumim, Luigi Morgano. Presidente, eh, benvenuto, signor ministru. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule ministru. Dacă ne uităm prin programul președinției estoniene și cum ne-ați confirmat și azi în prezentarea dumneavoastră, putem observa că vă doriți să se ajungă la o decizie pe dosarele privind Uniunea Bancară și uh, Uh, Uniunea Piețelor de Capital și mai mult să președinția dumneavoastră, cel puțin într-o fază incipientă, există o foaie de parcurs și principii care să fie setate pentru viitorul semestru european. Apoi, viitoarea finanțare a Uniunii Europene. Pe acest subiect ne spuneți că doriți să continuați cu modernizarea TVA-ului. Ați accentuat acest lucru și apoi discuția legată de CCTB. Și tocmai s-a menționat faptul că va începe o discuție privind taxarea economiei digitale. Suntem conștienți de faptul că pe o parte din aceste chestiuni există diferențe de opinie uriașe între statele membre, așa că nu va fi ușor. Aș vrea să evidențiez faptul că, din informațiile mele, nu se menționează nevoia de a avea în bugetul european proprii resurse. Așa că am trei întrebări care decurg de aici. Puteți să ne spuneți ceva mai multe despre cum vă doriți să eliminați diferențele în taxare și intenționați să organizați o dezbatere cu privire la UE și resurse proprii. Apoi completarea Uniunii Economice și Monetare. Ne-ați spus câte ceva despre schema de garantare europeană a depozitelor. Intenționați să aveți o dezbatere privind capacitatea bugetară pentru zona euro Da, mulțumesc. Președinția estonă va dura timp de șase luni. Avem niște obiective foarte ambițioase pe care ni le-am propus și ne dorim să facem cât de multe e posibil pe parcursul președinției, însă sunt convins că nu vom putea face chiar tot, însă cu siguranță înțelegeți. modernizarea TVA-ului. Îmi cer scuze, însă nu am văzut propunerile, așa că nu pot face un comentariu. Nu pot să spun dacă sunt bune sau rele aceste propuneri sau care ar fi soluția corectă, ce ar trebui să se facă. Cred că e o chestiune mai largă, de fapt, bineînțeles. Dacă avem nevoie de competențe fiscale la nivel european sau nu. Pe de o parte, răspunsul ar fi nu. Dacă cu toții am urmat regulile pe care le-am uh, implementat, nu am avea nevoie de așa ceva. Alte politici europene intră și ele în joc aici. Bine, probabil la un rol mai limitat. Însă, în linii mari, cred că ar trebui să discutăm această chestiune. Însă, în ceea ce privește soluțiile, acestea trebuie să fie uh, evaluate într-un mod foarte concret. Mulțumesc! Sì, eh, sulle risorse proprie mm, vorrei avere almeno... În ceea ce privește resursele proprii, aș dori măcar să-mi spuneți mm, câteva lucruri și același lucru se aplică și pentru bugetul zonei euro. Cred că este rezonabil să vă întreb ce opinie aveți dumneavoastră despre aceste teme. Aitäh täpsustava küsimuse eest. Mulțumesc pentru întrebare. Cadrul pentru zona euro face obiectul unui acord. Cred că această întrebare ar trebui să fie dezbătută altundeva. Poate că altcineva ar trebui să răspundă, nu eu. Thank you. Uh, it's clearly Mulțumesc. În mod clar, pe această temă va trebui să continuăm dialogul. Parlamentul a adoptat un set de rapoarte, mai ales uh, cel care se referă la capacitatea fiscală zonei euro. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o temă foarte dificilă, foarte complexă și nu cerem uh, președinției estonele să rezolve toate problemele unei Monetare în acest semestru, dar bineînțeles am apreciat și dacă președinția face pași înainte în cadrul discuțiilor și la următorul ECOFIN informal se vor aborda anumite probleme, se va face un schimb de opinii cu privire la documentul de reflexie al Comisiei cu privire la viitorul uh, acestor teme, în care se includ și câteva dintre temele menționate de domnul Morgano. Și bugetul zonei euro este o problemă spinoasă, dar în orice caz cred că toate aceste chestiuni sunt interconectate. Mulțumesc mult pentru acest schimb de opinii foarte rodnic. Am putut să discutăm despre niște teme foarte importante, inclusiv câteva care vor face obiectul discuțiilor noastre de mâine. Nu aici la Econ, ci la Trilog. Sperăm că acest schimb de opinii cu dumneavoastră ne va fi de folos mâine la Trilog, în așa fel încât să facem pași înainte și să avem o cooperare pozitivă în lunile care urmează, în așa fel încât Europa să primească rezultate concrete pentru mai multă creștere, mai multe locuri de muncă și mai multă inovare. Vă mulțumesc foarte mult! Am încheiat ședința.